Bien, je vous propose que nous commencions notre... Vă propun să începem reuniunea noastră. În numele Parlamentului uh, doresc să vă prezint scuzele noastre pentru ceea ce s-a întâmplat luni mai ales reprezentanților um, instituțiilor și autorităților care uh, ne fac uh, bucuria de a veni la reuniunile noastre și care au fost afectați de problema de luni. Coordonatorii vor face o propunere, pentru că avem o reuniune cu coordonatorii la sfârșitul acestei dimineți, pentru a vedea cum putem face ca acele subiecte care nu au fost tratate luni să fie abordate. În cadrul reuniunii de luni trebuia să vorbim despre alegerea noului președinte al comisiei noastre. Coordonatorii vor aborda și acest subiect pentru că ei consideră că condițiile de alegere ale a noului președinte ar trebui să fie rediscutate. Trebuie de asemenea să vă informez despre regimul lingvistic. Limba bulgară a trebuit uh, retrasă astăzi. Îmi pare rău pentru domnul Calfin și pentru doamna Ivanova, pentru că se pare că este nevoie de interpreții bulgari la conferința președinților. Ni s-a propus uh, în plus să avem lituaniană, suedeză și cehă și greacă. Vă reamintesc că reuniunea noastră de astăzi este transmisă pe internet și aș dori să urez bun venit domnului Cristian Kellers, care se alătură secretariatului nostru în calitate de administrator senior. Îl invit să se ridice pentru a-l putea aplauda. Aș dori de asemenea să atrag atenția comisiei noastre asupra faptului că colegul nostru Itala a fost propus uh, de guvernul său ca membru al Curții de Conturi. Îl aplaudăm pentru că este o numire importantă și sper, dragă coleg, că veți, uh, vă veți prelua această funcție cât mai rapid. Uh, salut calitatea activității dumneavoastră și calitatea um, guvernului dumneavoastră care știe să recunoască aceste, um, aceste calități. Trecem la proiectul nostru de ordine de zi supun uh, aprobării procesele verbale ale reuniunilor din datele de 21 iunie și 13-14 iulie. Dacă nu aveți uh, nicio observație, la sfârșitul acestei reuniuni, procesele verbale vor fi aprobate. La cererea a numeroși membri ai comisiei noastre, punctul 4 este amânat pentru data de 3 octombrie. Este vorba despre votul privind avizul Bart Stas privind modernizarea serviciilor vamale. Nici observație până acum? Bun. Ajungem la punctul 5. <coughs> A, am uitat că trebuia să aprobăm acum ordinea de zi. Bun, deci ordinea de zi este adoptată și ajungem la punctul 5, care se referă la reforma Oficiului European de Luptă Antifraudă. Din păcate, da, domnul director general este prezent, dar domnul uh, lui Galea, care este membru al Curții de Conturi, este în întârziere. Pentru moment însă o să-i dau uh, cuvântul lui Inge Grasle. Îmi cer scuze, nu am fost atentă să spun doamna Gresle. Președintele Reia, vrei să ne prezinți uh, situația dosarului de la punctul 5? Um, Die lange erwartete Debatte. Mulțumesc. Astăzi purtăm dezbaterea mult așteptată cu privire la regulamentul uh, OLAF 1073 din 99, care este situația dosarului în momentul de față. În noiembrie 2008, Parlamentul European și-a prezentat și a promulgat de asemenea mm. amendamentele sale legislative cu o majoritate covârșitoare. Între timp, Comisia și-a prelucrat Uh, propunerea și s-a decis că noi, Comisia pentru Control Bugetar, trebuie să creeze un document de lucru cu privire la această propunere a Comisiei. Asta am făcut eu în vacanța de vară și acum vă pot prezenta cinci documente de lucru pe care le-am vrut cât mai pedagogice cu putință. De ce? Pentru că am vrut să le dăm șansa noilor membri ai Parlamentului European de a înțelege ce am decis noi în 2008. Și tocmai de aceea aceste documente de uh, lucru se concentrează asupra drepturilor procedurale și a dreptului la apărare, asupra in- organizării interne a oficiului, mai apoi colaborarea cu state terțe și cu in- organizații internaționale și mai există o temă și anume colaborarea între instituțiile europene în ceea ce privește combaterea fraudei. Deci acestea sunt temele asupra cărora Parlamentul European și-a prezentat deja propunerile de modificare. Acum suntem în situația în care activitatea OLAF trebuie să fie îmbunătățită neapărat. Noi am avut vreo 100 de amendamente în 2008 care aveau tocmai acest obiectiv. Ce am făcut eu? Eu am încercat să prezint ceea ce a uh, dorit sau ceea ce ne-a prezentat la rândul său comisia în propunerea sa de modificare și am prezentat amendamentele noastre. Nu am adăugat nimic, ci pur și simplu am prezentat într-o manieră concretă uh, propunerile noastre în comparație cu propunerile comisiei. Dacă vă veți uita peste uh, documentele de lucru, veți vedea, și bine, eu nu pot să vă citesc acum uh, documentele de lucru, pentru că nu avem suficient timp de, la dispoziție, însă în momentul în care le veți citi dumneavoastră, vă veți da seama că Comisia a preluat doar parțial propunerile noastre. Lucrul acesta este legitim. Care este însă problema? Oficiul își va rezolva problemele interne doar într-o manieră parțială, tocmai datorită acestei preluări parțiale a propunerilor Parlamentului European. Deci noi pe viitor trebuie să ne asigurăm că Comisia va prelua cât mai multe dintre propunerile noastre cu privire la îmbunătățirea activității OLAF, cu privire la îmbunătățirea garanțiilor uh, procedurare și dreptului de apărare. Vă amintesc că atunci, în 2008, am avut uh, un grup de lucru pluripartidic, Ines, făcea parte din acel grup de lucru și alți colegi de asemenea și în cadrul grupului respectiv am încercat să obținem un consens cu privire la propunerile noastre. Atunci am pregătit 11 documente de lucru pe care nu pot decât să vi le recomand și în ziua de astăzi. Atunci încercam să decidem sau să implicăm, să includem în propunerile noastre și deciziile Curții Europene de, justifice, de Justiție, pardon, uh, și uh, aceste decizii ale Curții de Justiție erau foarte, foarte importante. Acum, în urma analizei mele, importantă este, important este dreptul la apărare și uh, garanțiile procedurale. Propunerile noastre nu au fost uh, adoptate în totalitate și lucrul acesta este trist. Comisia a, a modificat câteva dintre lucrurile esențiale, precum cele referitoare la consilierul revizor. Uh, Parlamentul European cerea ca această poziție să fie ocupată în urma unei analize și unui, unei, unui uh, proces de selecție cât se poate de transparent. Uh, Curtea de Justiție, de asemenea, cere acest tip de, de acțiune. În analiza mea am uh, folosit atât uh, raportul Curții de Conturi, cât și raportul unui uh, comisii, unei comisii de evaluare, iar ambele rapoarte ne arată că cele două instituții au exact aceeași părere asupra subiectului ca și noi. Ce înțelegem de aici înțelegem că trebuie să fim foarte, foarte atenți. Dacă nu folosim momentul actual pentru a rezolva problemele OLAF, atunci pe viitor se prea poate ca oficiul să se confrunte cu, cu uh, probleme noi, să, să prea poate ca acest oficiu să devină din ce în ce mai controversat și se prea poate ca noi să pierdem șansa de a spori eficiența instituțiilor și organelor uh, europene. Și tocmai de aceea, în viitoarele negocieri cu Consiliul și Comisia, trebuie să cerem ca problemele oficiului de luptă antifrau de luptă antifraudă fraudă de la garanțiile procedurale, dreptul la uh, apărare, posibilitățile OLAF de colaborare cu state terțe și uh, organizații internaționale să fie într-adevăr rezolvate. Am uh, formulat 14 întrebări pe care le-am transmis coordonatorilor. Acestea sunt întrebările care, din punctul nostru de vedere, trebuie să fie neapărat puse uh, comisiei. De ce? Pentru că propunerea comisiei, din punctul nostru de vedere, nu uh, rezolvă problemele pe care le-am uh, menționat noi în trecut. Această propunere a Comisiei încearcă pur și simplu sau reușește pur și, pur și simplu să limiteze puterile OLAF și uh, transparența oficiului pe viitor și tocmai de aceea noi trebuie să respingem toate propunerile acestea controversate ale Comisiei. Nu trebuie nici pe departe să le acceptăm. Parlamentul European trebuie să asigure trans- transparența și eficiența OLAF. Eu cred că avem o mare responsabilitate și vis-a-vis -vis de cei care sunt implicați în procedurile OLAF. Trebuie să creăm tocmai de aceea structuri transparente și cât se poate de clare. De asemenea, trebuie să creăm sisteme de supraveghere care să garanteze garanteze supravegherea judiciară eficientă. În Consiliu există acum două școli de gândire. Unii spun că trebuie să facem cât mai puțin cu putință acum, dar să orice facem, să facem repede și mai apoi pe baza unei lărgiri a temeiurilor juridice în viitor să îmbunătățim situația OLAF. Ei bine, eu consider că această școală de gândire nu trebuie nici pe departe să câștige. Pentru că această școală de gândire va lăsa lucrurile mm, controversate din OLAF să se perpetueze pe, și în uh, viitorul îndepărtat. Bine, consolidarea temeiurilor juridice, spre exemplu, ar dura vreo 5-6 ani. Iar uh, această, uh, în acest uh, proces de consolidare a temeiurilor juridice, bineînțeles că și statele membre trebuie să fie implicate. Trebuie să ne asigurăm în acest proces că OLAF nu va pierde acele responsabilități pe care le are la nivelul și puteri pe care le are la nivelul statelor membre, responsabilități și puteri pe care le-a câștigat de-a lungul anilor. Trebuie să ne asigurăm că această reformă este într-adevăr una sinceră și că ea va duce la eficientizarea activităților OLAF. De asemenea, pe parcursul acestor, acestei reforme, Parlamentul European trebuie să fie implicat, iar această implicare trebuie să se bazeze tocmai pe aceste documente de lucru care nu fac nimic altceva decât să reitereze dorințele Parlamentului uh, European, dorințe exprimate în trecut. Uh, aceste documente conțin uh, poziția Parlamentului European, poziție care a fost neglijată în propunerea Comisiei. În orice caz, negocierile vor fi cât se poate de interesante, dar sper că mă pot baza pe ajutorul raportorilor din umbră. Sper de asemenea că negocierile vor fi uh, de asemenea Uh, prietenoase, așa cum au fost toate negocierile în uh, ultimii ani între Parlament și uh, celelalte instituții europene. În orice caz, vrem ca totul să se desfășoare cât mai repede cu putință. Sperăm că pe parcursul negocierilor vom, vom reuși să ne concentrăm asupra aspectelor tehnice. Bine, de asemenea există aspecte te- tehnice mai puțin controversate și altele foarte controversate. Uh, Bine, acum la nivelul uh, organizării interne al OLAF. Există două po- uh, posibilități. Fie îl lăsăm pe directorul general să conducă tot, așa cum se întâmplă în uh, momentul de față, fie reușim să propunem o structură internă mult mai clară care să se care să acopere garanțiile procedurale. Aceasta era propunerea Parlamentului European. Bine, asta putem să facem, nu trebuie neapărat să facem. Sper că cele 14 întrebări pe care le-am adresat Consiliului vor primi un răspuns oral din partea Consiliului, uh, pentru că aceste întrebări sunt într-adevăr esențiale. Pe lângă aceste uh, documente de lucru, mai avem și uh, un tabel cu 150 de pagini acest uh, tabel este doar în limba engleză, din păcate. Dar în tabel veți vedea propunerea inițială a Comisiei, propunerea Parlamentului, amendamentele Parlamentului care au fost adoptate în plen și noile propunere ale Comisiei. Și mai există, de asemenea, un, o coloană cu propriile mele comentarii. Am cerut ca acest tabel să fie împărțit colegilor, pentru că este foarte important pentru ca noi toți să ne dăm seama care este situația de fapt pentru a ne putea face o imagine de ansamblu. Această temă este una foarte, foarte importantă și uh, acest uh, tabel ne sau face posibilă uh, înțelegerea, într-adevăr, a situației. Uh, și mai avem și două rapoarte, raportul, raportul, raportul Comisiei de Supraveghere și raportul uh, Curții de Conturi. Mi-aș dori ca aceste raport, uh, rapoarte să fie într-adevăr prezentate astăzi. Știu că reprezentantul Comisiei pentru Supraveghere a, s-a îmbolnăvit, îmi pare foarte, foarte rău, însă mi-ar părea mi-ar plăcea ca acest raport al uh, Comisiei pentru uh, Supraveghere să fie într-adevăr prezentat colegilor. Acest uh, raport are vreo 70 de pagini, este în engleză și mi se pare că informațiile de acolo sunt foarte, foarte importante și ar fi foarte, foarte bine dacă cineva din partea acestei, acestui organ ar veni în fața noastră și ni l-ar prezenta. Uh, Stimați colegi, vă rog să luați în serios această muncă a noastră. Un lucru e clar, ceea ce nu reușim să facem astăzi, în OLAF, nu vom face, nu vom face nici în viitorul uh, apropiat. Și mă tare tem că acest ofe- oficiu va deveni din ce în ce mai controversat pe, în viitor, în cazul în care structurile sale nu sunt mai clare și mai transparente. Trebuie să rezolvăm aceste probleme. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele comisiei noastre, spre domnul președinte, aș dori să mulțumesc raportoarei. Îți mulțumesc pentru că cred că lupta împotriva fraudei are uh, un mai mare impact asupra opiniei publice decât uh, combaterea erorilor. Este o miză capitală pentru noi. Așadar, membrul Curții Europene de Conturi încă nu a ajuns uh, Uh, raportoarea a propus ca în uh, absența membrului Consiliului de Supraveghere al OLAF, domnul uh, Sanz Aranguez, Domnul Petillon, care este șef de unitate la secretariatul Comitetului de Supraveghere, este invitat așadar în locul acestuia să ia cuvântul. Acceptați, domnule Petillon? Bun, atunci aveți cuvântul. Ah, Mulțumesc, domnule președinte. Ah, doamnelor și domnilor, nu, am, ah, nu sunt obișnuit cu astfel de situații de a lua cuvântul într-o instituție ca instituția dumneavoastră, însă înlocuindu-l pe domnul Santaranghez, voi încerca să repet analiza făcută de raportul adoptat în 20 septembrie. Dacă interpreții consideră că vorbesc prea repede, îi invit să-mi uh, ridice cartonașul roșu. Comitetul de supraveghere al OLAF a uh, adoptat pe 20 septembrie avizul său privind uh, propunerea modificată uh, depusă de comisie pe 17 martie 2011. Acest aviz a fost precedat de cel din 2006 și de cel din 2010 cu privire la documentul de reflecție al Comisiei Europene. Comitetul de supraveghere a avut de asemenea ocazia să se exprime asupra drepturilor care ar putea fi acordate persoanelor anchetate de OLAF în um, avizul 5 din 2010. Este vorba și, și uh, opinia sa privind uh, respectarea drepturilor fundamentale nu a fost reluată în totalitate. În sinteza sa, comitetul s-a exprimat și pe alte puncte pe care le-a considerat importante. Comitetul dorește să sublinieze că OLAF este un serviciu de anchetă, anchetă administrativă în cadrul instituțiilor în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii. Comitetul este responsabil de a se asigura că toate aceste anchete sunt conduse într-un spirit de independență. Comitetul a constatat că diferența între textul original este următoarea. Olaf se regăs- își pierde orice libertate de uh, manevră în ceea ce privește aceste modificări. Comitetul dorește posibilitatea amânării tuturor acestor uh, aspecte. Pentru comitet, OLAF este un serviciu de anchetă. În măsura în care comitetul acceptă întărirea garanțiilor procedurale în favoarea persoanelor fizice sau juridice anchetate, ni s-a părut necesar să ne asigurăm de respectarea acestor garanții, în măsura în care comitetul a dorit întotdeauna să nu intervină în anchetele în curs, această misiune putea fi încredințată numai unui consilier revizor, cu condiția ca acest consilier revizor să uh, fie unul independent, uh, condițiile de numire să fie complet independente. Se garantează această independență. Uh, pentru Comitetul de Supraveghere, acest consilier revizor trebuie să intervină uh, în urma unei sesizări, unei plângeri în ceea ce privește respectarea procedurilor și a drepturilor. Pentru Comitet este important ca această persoană să poată să fie sesizată și din oficiu, în cazul în care uh, informațiile nu sunt furnizate persoanei vizate sau în cazul în care persoana respectivă nu a fost informată că face obiectul unei anchete OLAF. Aceste sarcini uh, trebuie încredințate unui profesionist responsabil care are la cunoștință în detaliu dosarul respectiv. Comitetul a considerat că opiniile acestui consilier revizor nu angajează în niciun fel OLAF și că Olaf are posibilitatea să nu urmeze avizul Consiliorului Revizor. O astfel de procedură ar duce la o respectare mai mare a termenelor și a garanțiilor procedurale în orice situație și evitând uh, situații în care mm, persoanele implicate se adresează ombudsmanului european. Consilierul revizor trebuie să dispună de condiții de Uh, care să-i garanteze independența și să aibă un acces nerestricționat la resursele OLAF. Comitetul actual de supraveghere, dar și comitetul precedent, um, au acordat o deosebită atenție calității de informațiilor transmise de OLAF către autoritățile judiciare. Comitetul de supraveghere în conformitate cu jurisprudența din, do- din iulie 2008, s-a asigurat de calitatea informațiilor transmise de OLAF către autoritățile judiciare din statele membre și comitetul a notat o îmbunătățire constantă a calității dosarelor transmise uh, datorită activității și eforturilor uh, comitetelor juridice și Comitetul de Supraveghere a avut ocazia să aibă discuții cu membrii OLAF cu privire la calitatea informațiilor transmise. Comitetul dorește ca această activitate de monitorizare judiciară să fie păstrată și OLAF-ul să continue să uh, furnizeze specialiști în dreptul național pentru a asista uh, la activitățile de combatere a fraudei acești specialiști trebuie să intervină înainte, în colaborare cu comitetul, înainte, bineînțeles, de închei, închiderea acestor dosare. Comitetul este preocupat de faptul că toate dosarele în care au fost um, subliniate Uh, fapte care ar putea avea un caracter penal, ei bine, acestea nu mai sunt adresate în mod sistematic autorităților judiciare naționale. Unele din aceste dosare ar putea face obiectul unui simplu, unei simple urmăriri disciplinare. Însă, comitetul notează că numai autoritățile judiciare din statele membre au posibilitatea de a decide dacă este nevoie de um, o anchetă penală sau nu în uh, dosare dosarele respective. Aceste autorități judiciare naționale dispun de mecanisme procedurale adaptate care permit o evaluare o, o evacuare uh, rapidă a dosarelor considerate a fi uh, minore. Această colaborare indispensabilă între Comitetul de Supraveghere și autoritățile judiciare naționale uh, trebuie îmbunătățită. Și, în fine, comitetul regretă că accesul OLAF în toate stadiile anchetei, inclusiv în stadiul de evaluare, deci accesul la baza de date a personalului instituțiilor, nu este încă rezolvat în totalitate și speră că regulamentul va, lua, va avea dispoziții foarte clare în acest sens. Comitetul este în favoarea deschiderii unui dialog între toate instituțiile implicate în OLAF, pentru ca, și, uh, cu condiția ca prezența uh, sa să nu fie pusă sub semnul întrebării. Comitetul este conștient de necesitatea de a uh, întări independența directorului general al OLAF în exercițiul funcțiunii sale. Din acest punct de vedere, pentru îndeplinirea misiunilor sale importante, comitetul trebuie să dispună de toate informațiile necesare, uh, provenind atât de la OLAF cât și de la Consilierul Revizor. Și pentru a întări independența OLAF este important ca acest comitet de supraveghere să dispună de un secretariat care să-i fie uh, uh, subordonat direct. Regulamentul trebuie de asemenea să prevadă crearea unei funcții de director general adjunct um, în urma unui consens între toate cele trei instituții implicate. Iată, așadar, sinteza pe care am uh, adresat-o domnului Lopez și pe care acesta ar fi trebuit să vă prezinte astăzi. Cu siguranță, domnul Lopez ar mai fi adăugat poate și alte idei pe care nu le-am emis eu, dar pentru moment vă mulțumesc pentru atenție de ce rapport, euh, de ce rapport euh, complet. Euh, Mulțumesc pentru uh, această prezentare completă. Domnul Galean, din păcate, încă nu a sosit. Vom mai aștepta puțin sau îl rugăm pe șeful uh, unității uh, din care provine domnul Galea să ia cuvântul? Inghea? Ai cuvântul? Da, domnul Kessler, um, care este de față, directorul general al uh, OLAF, poate lua cuvântul. Președintele, domnul um, Kessler, Domnule Kessler, vă rog să mă iertați pentru că nu v-am identificat imediat. Este de neiertat această greșeală. Dacă uh, sunteți de acord, un, o membra a comitetului nostru, a comisiei noastre, propune să luați dumneavoastră cuvântul acum. Dacă doriți, o puteți face. Thank you very much, Mr. President. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aveți dreptate. Aș fi uh, preferat să iau cuvântul după ce ascultam uh, observațiile reprezentantului Curții de Conturi, dar uh, oricum sunt multe lucruri la care ne putem gândi și pe care le putem analiza după ce am ascultat intervenția raportoarei și opinia Comitetului de Supraveghere. Nu se poate spune că în legătură cu uh, reforma uh, regulamentului OLAF uh, nu au existat propuneri, că nu ne-am fi gândit, că nu avem multe proiecte. Dar presupun că nu există întotdeauna foarte multe opinii în legătură cu orice subiect. Eu oricum mă bucur că am uh, ocazia de a uh, lua cuvântul și a participa la această dezbatere. Bineînțeles, nu voi intra în detalii, pentru că um, sunt aici uh, prezent mai degrabă în calitate de participant pasiv. Nu sunt un factor de decizie, eu doar trebuie să implementez decizia dumneavoastră, dar având în vedere că m-ați invitat să îmi prezint opinia, voi spune câteva cuvinte. profitând de această ocazie. În primul rând, cred că propunerea Comisiei, propunerea Consiliului, uh, care sunt foarte bine structurate, și documentul de lucru pregătit de uh, Parlament, de doamna raportoare, ne permit să ajungem uh, destul de repede la un acord sau la un compromis. Impresia mea este că ideile din aceste documente converg. Există, bineînțeles, mici diferențe în detalii, dar principiile fundamentale sunt împărtășite de cele trei instituții. Eu am exprimat uh, mai de mult o anumită preocupare în fața uh, comisiei dumneavoastră și anume că este posibil ca răspunsul nostru să fie unul prea uh, extins, având în vedere cadrul legal al OLAF. Este posibil ca acest lucru să nu uh, ne poată permite să ne facem, să ne derulăm uh, cum trebuie anchetele și este posibil să nu fie în beneficiul persoanelor implicate în anchete. Noi avem nevoie de un cadru uh, legal uh, final în care să ne derulăm activitățile și este nevoie de acest cadru uh, legal cât mai repede. După ce am ascultat contribuția dumneavoastră, sunt convins că putem uh, ajunge la o decizie comună a celor trei uh, instituții înainte de uh, sfârșitul acestui an. Aceasta este dorința mea, acesta este mesajul pe care doream să vi-l transmit și aceasta este clar expresia unei nevoi pe care o are Olaf. Mesajul meu de ordin general este să urmați exemplul predecesorilor dumneavoastră. Să luați exemplul celor care în anul 1999 au um, elaborat regulamentul 1073. Bineînțeles, acest regulament trebuie să fie actualizat, lumea s-a schimbat, uh, cadrul legal, instituțiile Uniunii Europene uh, au acum uh, o carte a drepturilor fundamentale, multe lucruri s-au uh, schimbat, uh, dar regulamentul 1073 era oricum un regulament foarte bun și nu întâmplător a durat până acum, nu întâmplător nu a fost modificat până astăzi. Unul dintre motivele pentru care el a rămas în picioare este că nu um, a făcut o suprareglementare. reglementare. Um, acest regulament, bineînțeles, trebuie să fie actualizat, trebuie să fie completat. Există chestiuni precum uh, drepturile acuzațiilor trebuie să fie incluse în regulament, dar mesajul uh, meu către dumneavoastră ar fi să evitați să suprareglementați, să evitați să faceți prea multe reguli pentru fiecare aspect cât de mic uh, al um, anchetelor derulate și al aparatului administrativ. Puteți să nu fiți de acord cu mine, dar eu cred că ur următorul regulament care se va face după acesta se va face peste cel puțin 10 ani. Deci, uh, procedura de schimbare a unui regulament este oricum una foarte nevoioasă. Și de aceea sper să um, creați un regulament care să reziste la trecerea timpului și care să fie eficient și acest lucru uh, se poate realiza dacă evităm uh, suprareglementarea în uh, domeniul administrativ, în organizare și în toate detaliile legate de derularea anchetelor. Însă, din câte am observat, cu mici excepții, acest risc nu este chiar atât de pronunțat acum. Am ascultat uh, multe uh, idei, uh, s-a vorbit despre eficiența anchetelor, ni se cere ca aceste anchete să fie derulate repede și sunt de acord cu uh, acest obiectiv. Uh, s-a vorbit și despre uh, drepturile acuzaților și despre uh, drepturile martorilor. S-a vorbit despre independența oficiului, despre necesitatea de supraveghere a oficiului de către Comitetul de Supraveghere, controlat de Curtea de Conturi, de Serviciul de Audit Intern și de uh, alte autorități Europene, de Comitetul de Supraveghere, de uh, Ombudsman, de Curtea de Justiție. Această mm, nevoie ca Olaf să fie independent, dar responsabil, să-și deruleze anchetele repede și în mod eficient și respectarea drepturilor persoanelor implicate în anchete. Drepturi foarte valoroase care trebuie respectate. Dar uh, Știți că uneori uh, există contradicții între aceste obiective și cel mai greu este să găsim un echilibru, dar cred că textul pe care lucrăm acum uh, reușește să atingă un echilibru uh, destul de bun. Și nu putem decât să aducem îmbunătățiri la varianta actuală, având în vedere acest obiectiv al echilibrului între obiective mai mult sau mai puțin contradictorii. Bineînțeles că nu vom putea să îmbunătățim uh, toate aspectele în același timp și în același sens. După cum v-am spus, uh, mi-e imposibil să intru în foarte multe detalii acum, dar vă stau la dispoziție uh, pentru întrebări, dacă va fi cazul. Voi mai adăuga doar două observații foarte importante în legătură cu conținutul acestui uh, proiect de regulament. În primul rând, chestiunea care a fost adusă în discuție în mod foarte corect de doamna raportor și nu numai, problema legată de drepturi și de garanțiile procedurale ale persoanelor implicate în anchete. Propunerea modificată a Comisiei are ca scop uh, sporirea și clarificarea drepturilor persoanelor implicate. În propunerea modificată există câteva drepturi care au fost uh, menționate în, uh, în lege, dreptul de a, persoanei de a fi informată în avans, de a, fi asist, de a beneficia de asistența unui avocat, Eh, nu numai că suntem de acord cu aceste drepturi, dar deja le implementăm. Bineînțeles, sunt de acord cu introducerea lor într-un act legislativ și recunosc că aceasta este deja o mare realizare, faptul că aceste drepturi apar în eh, propunerea modificată de regulament. Este posibil să mă înșel, dar, din câte am înțeles eu, doamna raportoare consideră că trebuie să se uh, înființeze și un uh, consilier care să revize un consilier revizor, mai precis. Sunt de acord cu uh, acest lucru, atât de mult încât deja am înființat această poziție de consilier revizor și funcționează foarte bine. Important este cum uh, să um, organizăm uh, lucrările acestui uh, funcționar și am înțeles că proiectul de regulament are deja o propunere în legătură cu acest lucru. Înțeleg că acest post trebuie să fie unul permanent, care se ocupă în permanență de aceste uh, sarcini. Eu cred că acesta este un detaliu administrativ. Uh, și acum numim persoane pentru această poziție, persoane care au multă experiență și sunt uh, numite uh, de la caz la caz de directorul general, în funcție de, de situație. Dacă considerăm că această persoană își poate exercita funcțiile în mod corespunzător dacă îndeplinește o singură funcție sau uh, credem că și-ar face uh, treaba mai bine dacă ar fi uh, numită în funcție de caz de directorul general nu cred că contează foarte mult. Noi dacă înființăm o poziție, un serviciu, mai precis, pentru că nu va fi uh, vorba de o singură persoană, eu pur și simplu nu am uh, posibilitatea de a uh, face acest lucru. Faptul că s-a înființat această poziție de uh, consilier revizor este un lucru foarte important și cred că e suficient ca propunerea să meargă doar până aici. Noi avem deja în uh, procedura de revizuire uh, pe care am demarat-o în martie, la cererea mea, în acest exercițiu intern de reorganizare al oficiului uh, și în procesul de re redactare a regulamentului nostru intern, am prevăzut deja o unitate care nu aparține de nicio altă unitate de anchetă, o unitate formată uh, din persoane cu pregătire juridică, a care uh, sarcină va consta în verificarea cadrului legal și în uh, um, legalitatea cazurilor, la, atât la începutul cât și la încheierea unei anchete. Această unitate se va numi unitatea de selectare și revizuire a anchetelor și această unitate va face exact ceea ce a cerut doamna raportoare, Comitetul de Supraveghere și uh, Curtea de Conturi. condițiile uh, pentru uh, crearea acestei unități sunt deja, se regăsesc deja în propunerea cu modificări. De aceea cred că această propunere este bună. Se spune că directorul general trebuie să fie anunțat în legătură cu aceste chestiuni și că implementarea trebuie să se facă uh, Uh, sub răspunderea, uh, sub controlul directorului general. Noi uh, considerăm că trebuie să existe o anumită flexibilitate în modul în care organizăm lucrările oficiului. Nu dorim ca procedurile să fie prea rigide, pentru că atunci lucrurile ar fi mult mai greu de gestionat și regulamentul ar fi mai greu de implementat. Încă ceva despre rolul Comitetului de Supraveghere. Dacă analizați condițiile, cerințele Comitetului și Consiliului și Comisiei în legătură cu acestea și dacă le comparați cu uh, câteva dintre uh, cerințele uh, Comitetului de Supraveghere, veți vedea că există anumite discrepanțe. Nu se poate derula acest lucru uh, dacă avem un uh, expert care vine la Bruxelles o dată pe lună. Trebuie să fim foarte atenți atunci când dăm Comitetului de Supraveghere sarcini, când îi alocăm sarcini pe care, prin definiție, Comitetul de supraveghere uh, nu le poate îndeplini. Sarcini pe care nu le poate îndeplini din motive practice și uh, nu cred că uh, există niciun beneficiu prin prezența unui expert extern în lucrările interne ale oficiului. Încă ceva în legătură cu rolul Comitetului de Supraveghere, de rolul de filtrare uh, rapoartelor uh, pe care Olaf le trimite către sistemul uh, judiciar național. Acest subiect este unul foarte delicat. Acest uh, rol și l-au obținut ca urmare a unei sentințe a curții. Și acum Parlamentul, Consiliul, Comisia sunt cei care trebuie să decidă care este rolul Comitetului de Supraveghere. sentința este doar o sentință, este doar o decizie a Curții de Justiție. Face parte din jurisprudență, dar asta nu ne obligă nici pe noi și nici pe dumneavoastră să uh, faceți întocmai întotdeauna. Eu nu văd uh, valoarea adăugată a unui comitet de supraveghere care să uh, filtreze, care să selecteze cazurile ce trebuie trimise sistemului uh, judiciar național. Decizia este în mâinile dumneavoastră, dar uh, eu personal nu văd niciun fel de beneficiu. Trebuie să știți oricum că ei se întrunesc uh, o dată pe lună. Dacă noi Credem că este bine ca acest comitet de supraveghere să blocheze trimiterea cazurilor către sistemul judiciar național pentru că nu se reunește decât o dată pe lună și nu poate face analiza cazurilor decât uh, în această perioadă Cred că trebuie să fim foarte atenți și să nu uh, dăm uh, Comitetului de Supraveghere roluri și sarcini pe care uh, nu le pot implementa, nu le pot îndeplini sub nicio formă. Mai ales că alocându-le aceste sarcini, nu le creștem deloc valoarea. Comitetul de supraveghere are un rol pe care îl joacă foarte bine uh, la ora actuală și cred că este suficient. Uh, rolul lui este să uh, se asigure că OLAF este un organism independent și că este responsabil pentru acțiunile sale. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Eu vă stau la dispoziție pentru întrebări și profit de această ocazie pentru a vă spune uh, că sper uh, să se ajungă la un acord uh, cu Comisia și cu Consiliul cât mai curând și uh, după o primă lectură, în prima lectură, dacă se poate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule director general. Opinia dumneavoastră este extrem de valoroasă și vă mulțumesc că rămâneți la dispoziția membrilor comisiei noastre pentru că vom deschide uh, Uh, dezbaterea și veți uh, primi uh, întrebări. Însă, înainte de a deschide discuția, aș fi dorit totuși să aud și opinia Curții Europene de Conturi, pentru că comisia noastră este foarte atentă la opinia independentă a Curții. Foarte des ne aflăm de altfel pe aceeași lungime de undă. Cred că reprezentantul Curții de Conturi va fi uh, alături de noi în câteva minute. Uh, se luptă cu traficul, dar uh, cred că va ajunge foarte repede. Însă, până atunci, domnul Bertrand Algues acceptă să ne prezinte raportul. Este vorba despre uh, șeful de unitate care a lucrat pe acest dosar. Acceptați să luați cuvântul? Da. Da, domnule președinte, așa cum sugerați, vă voi prezenta eu textul pe care domnul Galea urma să vi-l prezinte. Vă prezint uh, și eu scuzele noastre pentru această situație care este independentă de voința noastră. Domnul uh, Galea urma să se exprime în engleză, ca urmare voi face și eu același lucru. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru uh, invitația de a ne mm, prezenta și noi opinia privind regulamentul 1073 din 1999 și a, um, modificarea acestuia. Aș dori să exprim uh, acordul curții față de uh, obiectivele acestei modificări de regulament uh, care își propune întărirea mm, independenței și, respons- și răspunsului răspunderii, responsabilității uh, oficiului. Propunerile formulate în această um, modificare uh, sunt, uh, țin de o primă inițiativă de modificare mm, a acestui regulament în urma avizului, din, avizului 6 din 2011 uh, și avizului din 2007 privind acest, aceeași um, Domnul Galea a prezentat raportul din 2011, în luna mai, în fața comisiei dumneavoastră, um, raport care spunea că Olaf trebuie să se re uh, concentreze pe uh, misiunile sale centrale, și anume de investigare. Olaf trebuie să își îmbunătățească eficiența uh, anchetelor și raportării și, în al treilea rând, Olaf trebuie să își întărească independența. Opinia pe care vă prezentăm astăzi se bazează pe constatările și uh, concluziile rapoartelor precedente. În termenii, în ceea ce privește um, modificarea regulamentului 1073, Curtea a făcut mai multe uh, observații. Comisia a propus Uh, și-a propus să aducă o um, abordare mai globală, însă este nevoie de reflexii suplimentare pentru a um, asigura um, independența completă a controlului efectuat de OLAF. De asemenea, sunt necesare reguli mai clare pentru investigarea cazurilor care implică mai ales alte persoane decât uh, personalul uh, instituțiilor. Și, în cele din urmă, trebuie îmbunătățită coerența uh, acestor texte. Curtea se va referi și la mai multe aspecte care ar putea avea implicații asupra activității viitoare a curții, a um, Olafului, îmi cer scuze. În primul rând, s-a pierdut ocazia de a se uh, îmbunătăți coerența legislației din acest domeniu. Curtea este surprinsă de alegerea făcută în ceea ce privește um, reformarea acestei legislații. Parlamentul European trebuie să ajungă la o, un cadru uh, de reglementare unic în ceea ce privește uh, fraudele, în ceea ce privește legislația antifraudă. În al doilea rând, controlul independent al legalității anchetelor în curs. Acesta este elementul cel mai important din această reformă. Un control independent nu este numai în interesul persoanelor vizate, dar va duce și la creșterea legitimității OLAF. Este cu atât mai mult, uh, este cu atât mai important să se utilizeze din ce în ce mai mult opțiunea, deferi, uh, opțiunea trimiterii mai departe a cazurilor respective. Curtea recomandă crearea funcții de consilier revizor care să nu fie numit de directorul general al OLAF și să nu fie subordonat autorității acestuia. Și în al treilea rând, durata investigațiilor în curs. Curtea recomandă ca OLAF să-și mențină accentul pe misiunea sa centrală de conducere a anchetelor. În auditul uh, de performanță realizat de curții s-a uh, subliniat posibilitatea unor uh, obținerii unor îmbunătățiri ale eficienței dacă s-ar reduce mm, durata um, anchetelor realizate de OLAF. Se sugerează o durată standard de 12 luni, cu o durată um, totală maximă de 2 luni pentru evaluarea unui caz. Obiectivul reducerii duratei anchetelor este un obiectiv extrem de ambițios, de aceea uh, Comisia uh, trebuie să se refere la raportul său original din uh, raportul numărul 1 din 2005 în care vorbea despre necesitatea ca directorul general să fie cel care ia decizia pentru orice prelungire a duratei unei anchete. este nevoie de asigurarea clarității și certitudinii juridice pentru anchetele realizate de OLAF și, în acest sens, reflexiile suplimentare ar trebui să ducă la un cadru uh, antifraudă mai eficient uh, în general. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Deschid acum uh, dezbaterea. Doamna Doamna Ayala. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc în primul rând doamnei Gresle pentru eforturile sale și pentru toate clarificările pe care ni le-a prezentat. S-au vorbit despre s-a vorbit despre proceduri, despre pregătirea dezbaterilor privind uh, revizuirea acestui uh, regulament. Din câte înțeleg, uh, pentru că am urmărit cu atenție propunerile și recomandările făcute de Curtea de Conturi e, și am urmat, am urmărit de asemenea observațiile făcute de Comitetul de Supraveghere al OLAF, ei bine, înțeleg că noul director general, căruia de altfel îi uh, urez de încă o dată bun venit. Ei bine, suntem acum într-o etapă de consolidare a OLAF și cu toții ne dorim ca această instituție să fie una eficientă și independentă. Tocmai pentru a avea pe viitor un sistem de supraveghere și de luptă împotriva fraudei, atât la nivel intern cât și la nivel extern. Însă, venind din exterior, sunt sigură că veți uh, depune toate eforturile necesare, însă totuși constat niște elemente care pe noi ne deranjează în continuare. De exemplu, rolul acestui comitet de supraveghere. Ar trebui să evităm aici să facem o greșeală, pentru că atunci când vorbim despre garantarea independenței și credibilității OLAF, trebuie să asigurăm și independența unui comitet de supraveghere de calitate. Dacă nu, domnule Kessler, uh, putem ajunge la situații foarte complicate și regretabile care ar putea pune în pericol continuitatea Olaf. Cu atât mai mult cu cât Olaf are foarte mulți dușmani. În plus de cei câțiva prieteni. Uh, Însă, experiența mea îndelungă îmi spune că dacă Comitetul de supraveghere nu este suficient de puternic, vom avea probleme de credibilitate și de independență a OLAF. Un aspect inovator aici ar fi întărirea garanțiilor procedurale. Uh, activitatea OLAF trebuie să fie una profesionistă, neutră și bazată pe dovezi științifice. Pentru a evita orice bănuială, sigur că bănuielile există, dar uh, acestea fac parte dintr-un proces de transparență. Așadar, trebuie să putem să ne bazăm pe un cod deontologic în ceea ce privește garanțiile procedurale. Și trebuie să garantăm această independență atât de necesară a OLAF. Am ascultat uh, intervenția Curții de Conturi. Eu sigur că uh, avem în față niște provocări importante. Puteți conta pe sprijinul nostru și pe sprijinul meu personal uh, Știi că au existat niște blocaje pe anumite dosare anchetate de uh, OLAF, uh, de blocaje care nu sunt explicabile. Știu că au fost întârzieri. Știu că unele anchete sunt deosebit de dificile, însă calendarul OLAF trebuie să fie respectat și statele membre trebuie să-și accelereze um, intervențiile, pentru că dacă nu, uh, vor afecta misiunile OLAF și noi trebuie să facem un um, efort de anchetă pentru a sprijini Olaf. Și împreună uh, trebuie să găsim formule care să devină exemplare și care să aibă un impact pozitiv. Ca urmare, trebuie să insistăm pentru ca procedurile să fie mai fluide, uh, Trebuie să ne ocupăm cu mai mare atenție de anchetele deschise și să insistăm pe uh, necesitatea transparenței în procesul de transmitere a uh, dosarelor de anchetă. Vizibilitatea trebuie să crească la nivel european și uh, vă asigurăm că vă vom uh, sprijini în acest uh, demers de revizuire la nivel intern. Nu ne dorim o Activitatea de revizuire atât de um, detaliată. Nu trebuie să fie afectate garanțiile acestea, nu trebuie să, să, să, să își vadă puterea slăbită. Acesta este rolul Comitetului de Supraveghere. El trebuie să garanteze um, directorul directorul general trebuie să fie supus și el unui control, tocmai pentru a garanta credibilitatea și independența instituției. Nu comitetul de supraveghere este cel care decide ce dosare sunt supuse anchetei. Mulțumesc. Doamnă Gresle. Präsident, ähm, ich muss unseren... Domnul Gaier, vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-mi cer scuze în numele domnului Balcidis, care nu poate veni la ședința de astăzi. Uh, el e cel care trebuie să urmărească Uh, dosarele doamnei Gresle. Din păcate, domnul Balcitis a, este o victimă colaterală a situației de luni. A fost nevoit să se, întoarce, să se întoarcă astăzi în Lituania, dar ne-a lăsat o primă, un prim document cu privire la dosarul Gresle. Acest document ne arată faptul că domnul Balcitis este deosebit de încântat de munca doamnei Gresle până acum. Am vreo trei com- comentarii sau uh, întrebări și aceste întrebări se adresează tuturor celor prezenți, mă refer bineînțeles la specialiști, aș vrea să primesc răspunsuri din partea diferiților specialiști, pentru că aceste răspunsuri vor reflecta poziția diferitelor organe. În primul și în primul rând, directorul general, problema directorului general în raportul Comitetului de Supraveghere auzisem că directorul general adjunct ar trebui să fie o persoană de încredere a Comitetului de Supraveghere. Ei bine, îmi cer scuze, dar mie mi se pare că această atitudine este total greșită. De ce? Pentru că avem un director general cât se poate de bine ales și acesta ar trebui să fie persoana noastră de încredere. de ce nu am folosit exact aceeași procedură de alegere a unui director general adjunct ca cea pe care am folosit-o la alegerea directorului general. Mi se pare că această procedură ar fi cea mai legitimă cu putință. Bine, cu toții știm că există diferente de opinii între uh, personalul OLAF, dar nu mi-aș dori ca aceste uh, dezbateri, dispute să nu apare între directorul general și uh, directorul general adjunct. Tocmai diferentele de opinie sunt, din punctul de meu de vedere, o dovadă a independenței uh, personalului OLAF. Așadar, aș vrea să mai discutăm despre procedura de alegere a directorului general adjunct. Al doilea comentariu este vorba despre accesul automat al OLAF la informații. Aș fi uh, încântat dacă această problemă ar fi rezolvată alături de Agenția Europeană pentru Protecția Datelor. Mi se pare că această colaborare în elaborarea textului uh, cu uh, Agenția Europeană pentru Protecția Datelor este absolut esențială. Al treilea punct este, de fapt, o întrebare o întrebare care se referă la modul în care statele membre sunt obligate să uh, raporteze. Ce se întâmplă astăzi? Știm cu toții că acum, atunci când vine vorba despre investigațiile OLAF, statele membre nu fac nici pe departe ceea ce ne dorim. Noi ne dorim ca obligația de raportare a statelor membre să fie într-adevăr pusă în uh, aplicare. Oricum ne-am învârti în jurul cozii, atâta timp cât nu avem posibilitatea de a obliga statele membre să uh, își asume responsabilitatea de a raporta cu privire la anchetele OLAF, uh, nu putem face nimic. Ah, bine, cuvintele sună bine, însă propunerile pe care le avem în fața noastră nu mi se par suficiente. Și mai am un uh, comentariu. Un comentariu care se referă la uh, transferul sentințelor sau deciziilor de minimis la nivelul statelor membre. Mă întreb dacă Olaf are posibilitatea, în cazul în care bugetul uh, uh, OLAF va fi scăzut, așadar mă întreb dacă OLAF va reuși, într-adevăr, să transmită toate aceste informații statelor membre. Merci, Madame euh, Sescova, s'il vous plaît. Mulțumesc, doamna Sescova, are cuvântul. Děkuji, pane předsedo. Eh, Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajce za předložení. Vă mulțumesc foarte mult. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru toate documentele de lucru pe care le-am primit. Eu sunt uh, o membră nouă a Parlamentului European și, după cum spunea doamna Gresle, aceste documente mi-au dat posibilitatea de a citi în detaliu toată această istorie a propunerilor uh, făcute cu privire la uh, eficientizarea activităților OLAF. Am câteva comentarii. Din punctul meu de vedere, consilierul revizor contribuie la protejarea uh, drepturilor persoanelor investigate. Acest consilier revizor ar trebui să fie o persoană independentă, cu un mandat unic, iar funcția ar trebui să fie neapărat ocupată de către o persoană independentă. O persoană independentă care să se asigure că, într-adevăr, anchetele OLAF sunt independente și transparente. Nu sunt de acord cu Comisia când spune că acest rol poate fi uh, asumat de mai multe persoane care în același timp au alte responsabilități. Sunt de acord cu uh, părerea doamnei raportor că ne-am putea confrunta cu un conflict de interese în acest caz. Poziția consilierului uh, revizor uh, garantează independența și imparțialitatea. De asemenea, sunt de acord cu doamna raportor atunci când dumnea ei spune că atunci când vine vorba despre anchetele penale, sau în momentul în care se ajunge la o situație de anchetă penală, OLAF a trebuit să transmită toate informațiile pe care le deține statelor membre. În ceea ce privește situațiile transfrontaliere, ne dăm seama că acestea sunt uh, complexe. OLAF-ul nu ar trebui să cheltuie și mai mulți bani ocupându-se de probleme transfrontaliere care oricum sunt uh, de uh, Uh, responsabilitatea altor organe. De asemenea, sunt de acord cu stabilirea unor reguli obligatorii pentru anchete, unor reguli unificate. De asemenea, sunt de acord cu uh, publicarea acestor reguli, însă această publicare a regulilor de anchetă nu este suficientă, după cum este ea prezentată de către comisie. Trebuie să mergem mult mai departe. De asemenea, în cel de-al treilea document de lucru se vorbește despre transferul de informații Uh, și uh, acest transport de uh, informații este, din punctul meu de vedere, suficient, așa cum este prezentat el de către comisie. De asemenea, în ceea ce privește transferul de informații cu privire la uh, Uh, din partea statelor membre cu privire la urmările uh, de următoarele anchete demarate la nivelul statelor membre ca urmare a unor investigații OLAF, uh, ei bine, eu cred că nu ar trebui să mergem prea departe în acest sens pentru că responsabilitatea OLAF ar crește foarte mult. Mulțumim, Inge Gresle. Vă mulțumesc foarte mult. La rândul meu am, am o întrebare către domnul director general. Aș vrea să-mi explicați, în ceea ce privește consilierul revizor, de ce Comisia a inventat această funcție în 2006. Comisia a inventat această, comi- da, această funcție, nu eu, pentru că eu nu sunt uh, atât de crea- creativă. Ei, dacă tot inventăm o, asem- o asemenea funcție, de ce renunțăm la invenția inițială după patru ani? Așadar, cei cu uh, situația. E clar că dezbaterea se va concentra asupra rolului Consiliului Revizor. Și mm, tocmai de aceea mi-aș dori ca mm, noi cu toții să înțelegem cum a reușit să se modifice uh, propunerile inițiale cu privire la funcția de eh, consilier eh, revizor. Deci, de-a lungul anilor, de-a lungul rapoartelor, această funcție s-a transformat și s-a transformat din ce în ce mai mult. Această idee nu a fost a mea. Iar, eh, din păcate, da, chiar dacă inițial totul suna bine, propunerea pe care o avem în momentul de față cu privire la această funcție nu sunt nici pe departe satisfăcătoare. Uh, iar această funcție este una esențială în cadrul reformei și mă bucur că Curtea de Conturi este de acord cu mine. Dacă tot creăm această funcție, atunci mi se pare că e logic ca individul respectiv să fie într-adevăr independent. Această temă, de fapt, am discutat-o și cu fostul uh, director general. Dacă tot uh, inventăm această ființă mitică, atunci uh, nu putem pur și simplu să renunțăm la ea, pentru că deja funcția s-a înrădăcinat în, în mințile noastre ale tuturor, inclusiv ale celor din Curtea de, de Conturi. Mi se pare că această funcție este deosebit de importantă pentru garantarea fun- uh, uh procedurilor, garanțiilor procedurale. Repet, încă o dată, nu eu am inventat această funcție. Și în al doilea rând, Domnule director general, sunt de acord uh, și salut faptul că demarați reforme în cadrul OLAF. Mă bucur de acest lucru. Dar acum aflu că dumneavoastră deja puneți în aplicare, modificările comisiei. Nu vă precipitați, oare? Pentru că încă n-am terminat la uh, negocierile. Mă uimește faptul că într-un asemenea proces de modificare uh, Olaf reușește să ne dea în cap nouă tuturor pentru că nu ține cont și nici măcar nu așteaptă ca deciziile finale să fie luate. Mi se pare că situația nu poate continua în acest fel. Se pune acum întrebarea în ce măsură rezultatele anchetelor OLAF pot fi folosite în procedurile naționale. Ei, mi se pare că tema aceasta este deosebit de importantă. Trebuie să ne gândim cum reușim să îmbunătățim eficiența și valoarea uh, deciziilor OLAF, cum reușim să obținem la nivelul OLAF mai multe informații cu privire la legislația națională, astfel încât rezultatele anchetelor OLAF să fie într-adevăr admisibile ca probe în cadrul procedurilor naționale. Uh, deci aceasta este întrebarea pe care trebuie să ne o punem. Este de fapt întrebarea pe care o adresez domnului uh, uh, director general al OLAF. De asemenea, sunt de acord cu Ines uh, când spune că, într-adevăr, structurile OLAF trebuie să fie mai transparente, mai clare, pentru ca ele să poată fi mai bine controlate, de asemenea. Și acum, o remarcă vis-a-vis -vis de cele spuse de Jens. Da, într-adevăr sunt de acord cu tine în ceea ce privește directorul general adjunct. În tabelul pe care vi l-am prezentat, există un punct în care uh, propun practic o procedură de numire a directorului general adjunct. Nu știu exact în ce căsuță a tabelului este această propunere a mea, însă eu propun că uh, Uh, Parlamentul European trebuie să primească informații cu privire la candidaturile uh, pentru directorul general, pentru funcția de uh, director general adjunct și propun de asemenea ca Parlamentul European să fie implicat în numirea acestuia. Însă, bineînțeles că procedura rămâne în continuare deschisă discuțiilor. De asemenea, m-am întâlnit cu președinția poloneză și tare mă bucură faptul că președinția poloneză este cât se poate de motivată și își dorește ca această negociere să fie finalizată cât mai curând cu putință. Stimați colegi, poate că nu vă dați seama, dar suntem într-un moment istoric. Uh, atât de avansați n-am fost niciodată. Avem acum o președin, președinție care este motivată, care este dispusă să se ia de guler cu celelalte membre ale, state membre ale Consiliului și cred că această posibilitate trebuie să fie exploatată de către noi toți. Mulțumim. Urmează domnul director general. Euh, thank you, Chair, and thank you to all uh, Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc tuturor uh, membrilor care au uh, intervenit. Mă simt mai bine acum după ce am ascultat toate aceste uh, contribuții foarte interesante și toate aceste opinii. Mă voi referi la câteva puncte. În anumite puncte suntem de acord, dar riscăm să stârnim o discuție nenecesară. În primul rând, problema consilierului, consilierului revizor. Comisia este pentru înființarea acestui post de consilier revizor care să analizeze uh, legalitatea anchetelor derulate de OLAF. Comisia, după cum v-am spus, este de acord și în urmă cu două săptămâni eu chiar am numit un consilier revizor. Și această poziție se regăsește și în articolul 7b al propunerii modificate a Comisiei. Garantarea independenței consilierului revizor este precizată foarte clar în acest articol 7b. Există uh, diferențe de opinie în legătură cu anumite detalii legate de uh, chestiuni practice, organizatorice. Și anume, dacă această persoană trebuie să fie numită o singură dată, să fie o poziție permanentă, să fie o, o persoană care să aibă biroul său uh, cu secretară și asistente și să facă doar asta, sau dacă această persoana trebuie să fie numită din când în când, doar când este nevoie de un uh, consilier revizor. Aceasta este decizia dumneavoastră și este una de natură organizatorică. Vreau să vă dau două informații. În primul rând, în ultimii ani am avut maxim 5 cazuri în care s-a solicitat un consilier revizor. 5 cazuri pe an. Și în mod normal, chiar mai puțin deci riscăm uh, să creăm o funcție pentru o persoană care să își petreacă tot timpul în birou făcând uh, mai nimic. Și nu ne permitem acest lucru în acest moment. Biroul meu, ca toate celelalte servicii ale Comisiei, ca urmare a solicitării Parlamentului și Consiliului, a început pentru prima dată să facă reduceri uh, de personal și să reducă cheltuielile. Dacă mi se cere să fac investigații mai multe, mai rapide, mai bune, dar mi se taie bugetul, mi se reduce personalul și mi se mai cere și să angajez o persoană care să facă doar treabă de consilier revizor, respectiv să facă mai nimic marea majoritatea timpului, atunci cred că uh, nu voi face nimic pentru că mi se dau ordine contrarii. Uh, după cum v-am spus, uh, suntem cu toții de acord, dar uh, avem mici conflicte pe marginea unor detalii administrative care nu cred că sunt importante. Cel puțin suntem de acord în principiu și în legătură cu chestiunile fundamentale. În legătură cu intervenția doamnei Ayala referitoare la Comitetul de Supraveghere, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Cred că un comitet uh, de supraveghere uh, puternic uh, este în favoarea Olafului. Și acum este momentul ca dumneavoastră să alegeți oamenii potriviți pentru um, a face mem- parte din comitetul de supraveghere. Parlamentul, Comisia și Consiliul sunt instituțiile care trebuie să iau o decizie în acest sens. Eu uh, cred că trebuie să avem uh, în Comitetul de Supraveghere persoane cunoscute, persoane cu experiență multă și persoane ale căror merită să fie recunoscute. Sunt uh, foarte încrezător, știu că veți găsi persoanele potrivite. Dar dacă îmi permiteți, domnule președinte, vreau să mă adresez Parlamentului în legătură cu acest subiect. După cum ați spus cu toții, Comitetul de Supraveghere are rolul de a garanta independența Olafului. Pentru aceasta a fost uh, creat. Trebuie să se asigure că Olaf și directorul său general sunt responsabili. Deci, cred că nu doar OLAF uh, are un rol de jucat în ceea ce privește Comitetul de Supraveghere. Super, Comitetul de Supraveghere, în urmă câteva luni, a exprimat o opinie foarte um, fermă în uh, ceea ce privește uh, acțiunile Parlamentului și Comitetul de Supraveghere și-a exprimat acest punct de vedere pentru a garanta independența oficiului garantarea independenței Olafului eh, nu înseamnă că se va controla doar eh, ce face Olaf. Comitetul de supraveghere al OLAF va transmite mesaje și altor instituții și cred că trebuie măcar să dăm atenție acestor mesaje transmise de Comitetul de supraveghere al OLAF, dar considerăm că aceste opinii sunt eh, întemeiate. O altă chestiune este legată de uh, directorul general adjunct. Cred că există o neînțelegere în legătură cu acest aspect. Nu a propus nimeni numirea unui director general adjunct și eu sunt de acord cu domnul uh, Gaier, dacă l-am înțeles eu bine, și anume că nu este necesar să numim un director general adjunct, tocmai din motivul pe care tocmai l-am precizat, um, acela al lipsei de resurse. Propunerea Comisiei modificată, articolul 12a, creează câteva reguli în legătură cu cu persoana care îl înlocuiește pe directorul general. Atunci când această persoană, când directorul general este în concediu sau este bolnav, e vorba de regulile obișnuite de înlocuire. Și anume persoana cu uh, cea mai multă experiență înlocuiește directorul general. Dacă directorul general dorește dintr-un motiv sau altul, să schimbe aceste reguli, el trebuie să consulte Comitetul de Supraveghere. Acest lucru este precizat în propunerea Comisiei. Dacă considerați, considerați că uh, atunci când directorul general merge în vacanță uh, și dorește să treacă peste regula obișnuită a comisiei și anume să pună persoana cu cea mai multă experiență, atunci el trebuie să aleagă din patru directori și trebuie nu doar să ceară opinia Comitetului de Supraveghere, ci și opinia Parlamentului și a Consiliului și a Comisiei. Dacă vreți să introduceți această regulă, puteți fi convinși că niciodată nu voi încălca această regulă de a numi în locul meu persoana cu cea multă experiență, pentru că în niciun caz nu mă voi adresa uh, la patru instituții pentru uh, a alege o persoană din patru timp de uh, două săptămâni cât sunt eu plecat în vacanță. Cred că pur și simplu ar reprezenta o lipsă de respect față de aceste patru instituții să le deranjez eu cu o solicitare atât de minoră. Dar bineînțeles, dacă doriți, dacă îmi cereți să fac asta prin regulament, nu e nicio problemă. După cum vedeți, sunt în principiu de acord cu dumneavoastră, cu toții suntem de acord, dar există mici detalii în legătură cu care există controverse. În legătură cu implicarea statelor membre, strategia mea este de a încerca să implic statele membre cât mai repede, cât mai devreme în procesul de derulare a anchetei, mai degrabă decât la sfârșitul acesteia. Asta facem acum și acest, uh, acest mecanism funcționează foarte bine, inclusiv în investigațiile scurte. Dacă îmi cereți ca de fiecare dată când vreau să implic o autoritate națională să mă adresez Comitetului de Supraveghere care se reunește o singură dată pe lună, într-o singură zi, atunci, încă o dată, la nivel practic, uh, aceste două chestiuni se bat cap în cap. Dacă mi se cere să acționez repede, să implic uh, statul membru cât mai uh, repede în anchetă, implicarea uh, Comitetului de Supraveghere în acest proces nu numai că schimbă rolul jucat de Comitetul de Supraveghere, dar pur și simplu nu ne ajută cu nimic. Pentru moment mă opresc aici, dar vă stau în continuare la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Merci, monsieur le directeur général. Mulțumesc, domnule director general. Salutăm uh, prezența domnului lui Galea, care a ajuns în sfârșit. Îi mulțumesc pentru prezență și îl întreb dacă are ceva de spus, uh, informându-l că um, uh, colegul său a, a făcut o prezentare extrem de pertinentă. Domnul Galea, mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să îmi cer scuze <laughs> încă o dată pentru această întârziere cauzată de niște probleme de trafic. Cred că prezentarea pe care colegul meu a citit-o în numele meu și în numele Uh, curții de Conturi în fața comisiei dumneavoastră a fost suficientă și nu am nimic de adăugat. Am urmărit discuțiile. Întâi au început colegii mei, acum uh, preiau eu ștafeta și voi continua să uh, urmăresc uh, evoluția acestui proiect. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Comisia Europeană dorește să spună ceva în urma acestor uh, luări de cuvânt pe marginea propunerii de revizuire a regulamentului? Nu. Doamna uh, raportor, poate Consiliul dorește să ia cuvântul? Da, uh, și eu m-am gândit la asta, spune domnul Logi. Consiliul dorește să se exprime? Poate ar fi o idee bună Um, să avem uh, niște intervenții mai uh, solide din partea Consiliului în activitățile noastre parlamentare, nu? Consiliul își rezervă poziția pentru negocieri. Bun, atunci îi dau cuvântul doamnei raportor. Dank, es war doch sehr interessant. Vă mulțumesc foarte mult. Dezbaterea a fost foarte interesantă. Vreau să le mulțumesc tuturor și vă asigur că toate comentariile pe care le-am auzit astăzi <laughs> au multe de a face cu discuțiile pe care le vom mai purta și în următoarele luni. Dați-mi voie să vă fac o propunere procedurală. Raportorii din umbră au fost numiți și trebuie să trecem la negocieri cât mai repede cu putință. Bineînțeles că trebuie să edificăm o serie de detalii, unele edificări durează mai mult, altele mai uh, puțin. Dacă nu vom reuși să ne întâlnim cu toții la un moment dat, cât mai curând cu putință, cu siguranță clarificările vor dura tare, tare mult. Și tocmai de aceea vreau să vă propun să stabilim un anumit calendar de întâlniri și vreau să vă rog frumos să-mi permiteți să țin aceste întâlniri chiar dacă nu toți raportorii din umbră sunt prezenți, pentru că dacă ar fi să așteptăm ca toată lumea să fie prezentă, cred că putem așteptăm uh, Uh, aștepta tare, tare mult. Așadar, voi face un fel de calendar pe care îl voi uh, discuta cu președinția poloneză, vi-l voi trimite și dumneavoastră, însă propun să trecem cât mai repede de la dezbaterea asupra detaliilor. De ce? Pentru că detaliile acestea sunt foarte importante. Trebuie să clarificăm detaliile cât mai multe cu putință am formulat 14 întrebări către Consiliu cu care aș vrea să începem. De ce? Pentru că sunt de părere că propunerea Consiliului care a rămas foarte apropiată de propunerea Comisiei ne arată clar faptul că uh, Uh, și din punctul de vedere al Consiliului există multe aspecte care pot fi îmbunătățite la nivelul uh, activității OLAF. Aceasta este propunerea mea, sper că veți fi de acord cu ea. Mulțumesc! Dacă nu mai dorește nimeni uh, să ia cuvântul, propun ca această recomandare să fie discutată în reuniunea coordonatorilor. Dorește cineva să se exprime? Da? Doamna Iala, Eh, su disposición y además conocemos de hecho su capacidad. Mulțumesc eh, mult doamnei eh, raportor pentru dorința sa de cooperare și apreciez eforturile sale totuși. Având în vedere reuniunile pe care le-am organizat până acum, atunci cred că nu ar trebui să prevedem niște uh, ședințe de dezbateri publice, pentru că cu toții avem uh, poziții politice și cred că aceste reuniuni pe puncte cheie nu ar trebui să fie deschise tuturor ci mai degrabă ar trebui să fie niște reuniuni punctuale între coordonatori pe puncte esențiale, pentru că um, astfel ar fi mai eficiente și mai productive față de interesele și față de angajamentul raportoarei pe acest subiect. Așadar, cred că trebuie să pregătim uh, în intern uh, punctele și apoi să le prezentăm uh, în mod public. Mulțumesc! Într-adevăr, și eu am făcut aceeași propunere să discutăm urmările acestei dezbateri foarte importante în cadrul reuniunii noastre cu coordonatorii. Ca urmare, pentru moment încheia, închid această dezbatere și acum vă propun să trecem la punctul 6, și anume prezentarea raportului delegației de la Cadaraș. Însă vă propun să amânăm uh, prezentarea acestui punct, pentru că domnul raportor Bart Stas, uh, care este primul vicepreședinte al comisiei noastre și ar fi trebuit să prezideze această reuniune, nu a poate fi prezent. Uh, este un punct foarte important și nu aș vrea să-l discutăm fără să îl avem prezent pe raportor. Vă propun un uh, aspect foarte important pentru această după amiază. Este vorba despre um, prezența ombudsmanului european, al domnului Diamanduros, și uh, o audiere care va avea loc în această sală la ora 15, uh, uh, o audiere extrem de importantă care se va referi așadar la procedurile disciplinare din instituțiile europene în prezența ombudsmanului european și vă invit să nu lipsiți. Da, aceeași sală, sala 2Q2. Pentru moment propun coordonatorilor să Uh, vină chiar acum pentru ședința noastră, chiar dacă inițial